reglementările de protecție acestei specii. Mulțumesc! Grazie. Passiamo... Mulțumesc, domnule președinte. Trecem la sesiunea de vot. Va fi uh, un vot lung. Vă rog să vă mențineți concentrarea. Avem procedura simplificată pe raportul Pariadeli. Este vorba despre marca patrimoniului european. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Și a votat 556 de persoane, 497 pentru, 11 împotrivă, 41 de abțineri. Felicitări raportorului. Următorul um, raport, raportul PAC, participarea Elveției la programul Tineretul în Acțiune și la programul de acțiune din domeniul învățării pe tot parcursul vieții. Supunem la vot, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Felicitări doamnei raportor. Raportul Sayer privind monitorizarea monitorizării, monitorizarea implementării și competențelor uh, de executare de către comisie, 25 de amendamente de la Comisia Jurii, le vom vota în bloc pentru împotrivă. Ab abțineri se adoptă. Urmează Amendamentul 18, două părți pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19. Uh, pe părți, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea corespunzătoare a amendamentului 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29 este caduc. Și trecem la amendamentul 31 care a fost retras. Acum votăm propunerea comisiei astfel amendată. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm uh, proiectul de rezoluție. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. șapte pentru, 4 împotrivă, 18 abțineri. Se adoptă. Felicitări! Următorul punct este Raportul Andrichene, situația drepturilor omului în lume în, 2009 și politica în această privință. Votăm rezoluția, amendamentul 10, vot în apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. ...245 pentru, 348 împotrivă, o abținere, se respinge. Amendamentul 11, vot pe nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Treste două voturi pentru, 282 împotrivă, 9 abțineri. Se adoptă. Aliniatul 54, Hewitt îl propune, dacă nu mă înșel, îmi cer scuze, spune președinta, mă înșel, pentru că, de fapt, votăm amendamentul 12, 12 vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. să pentru, 47 împotrivă, 5 abțineri. un attimo, 138 a favore. Deci 138 pentru, 457 împotrivă, spune președinta. Da, domnule Silvestris? Da, doresc să intervin. Se sugerează că este ultimul vot de joi. Este deja târziu. Haideți să spunem trece sau se adoptă sau se respinge. Haideți să nu mai repetăm și uh, statisticile de votare. Uh, președinta, da, vă mulțumesc pentru această sugestie, o idee bună. Deci, se respinge din start. Domnul Howitt, dorește să intervină? Aveți cuvântul. Amendament oral. E o chestiune Vrem să scoatem formularea cu în Croația. Nu cred că e ceva la care să țină celelalte uh, grupuri. Există obiecții? Bun, atunci putem vota amendamentul oral la punctul 54. Vă rog să votați cine e pentru, Împotrivă. cine se abține, să aprobă. Pongo în votație l'emendamento 4, chi a favore? Trecem la amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentele 2 și 5, identice, votul pe nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 3, vot pe nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Optzeci trei. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendatul 24 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 8. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Da? Doriți să interveniți? Doamnă președintă, uh, nu este marcat acest lucru în lista noastră de vot, dar uh, uh, discutăm despre a doua parte a acestui amendament. Vrem vot liber. Mulțumesc, spune președinta. Votăm atunci Amendamentul 25, vot pe părți, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vreți să facem o verificare electronică? Bine, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. ce 150 devine caduc. Um, acum votăm amendamentul 13, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm amendamentul 21 pentru. Potrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 14, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 15, apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. două amendamente orale, Lochbiller și uh, este vorba de un amendament oral pentru amendamentul 7. Doriți să interveniți? Da. Două adăugiri la text. Textul care spune Principle for insert severe human rights violations such as torture, censorship, rape and insert Aș dori să adăugăm uh, Uh, executări extrajudiciare în Iran la acest text citat de vorbitoare anterior în engleză. Mulțumesc, spune președinta. Da, supunem la vot. Deci, uh, votăm uh, amendamentul Andrichene la 7. Doamna Andrichene dorește să intervină. Avem și noi un amendament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 Deci votăm acum amendamentul 7. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 140. Doamna Andrichine din nou sugerează un amendament oral. Vă rog, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, doamnă președintă. Mă refer la evoluțiile pozitive din Rusia. Am dori să amendăm Uh, uh, fraza care spune că regretăm că până acum strategiile au fost uh, refuzate de către autorități, strategie de demonstrații. Propunerea este să, să înlocuim până acum cu 31 octombrie 2010. Se opune cineva? Spune președinta. Nu. În acest caz votăm Amendamentul oral pentru 140. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm amendamentul 9. Vot în apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 17. 16 se scuză președinta. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 18. Pentru, împotriva abțineri, se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Propunerea de rezoluție astfel amendată pentru împotrivă abțineri se adoptă. Felicitări! Următorul punct, raportul Arlachi privind o nouă strategie pentru Afganistan. Votăm. Eh, mai întâi, alineatul 2, vot pe părți, vot prin apel nominal. Partea 1, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte pentru... S-a deschis votul, mă scuzați. S-a închis votul. Se adoptă. Aliatul 4, vot până pe nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Aliatul 13, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Aliatul 30, cu o propunere de amendament oral, doamna Kilnison. Doamna președintă, ideea este să modificăm primul cuvânt de, pe ultima, de la ultima frază a paragrafului 30, să înlocuim welcomes cu note. Ci sono obiezioni? Nu ci sono. Există obiecții? Nu. În acest caz, votăm aniatul 30 pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37 Vot pe părți, vot prin apel nominal pentru partea 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Pentru a doua parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Aliatul 40 în trei părți. Prima parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. Pen... S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A treia parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Liniatul 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Liniatul 44, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 52. Vot pe părți, apel nominal, s-a deschis votul pentru prima parte. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. Oh, s-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 56. Vot pe părți, apel nominal, prima parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte, s-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. 66. Arlachi. Amendament oral. Vă rog. Da, după ce am discutat cu celelalte grupuri politice, propun să schimbăm aliatul 66 cu următoarele. Subliniază implicarea Serviciului de Inteligență pakistanez cu obiectivul ca și Pakistan să obțină un rezultat satisfăcător din aceste dividende. Bine, spune președinta. Obiecții? Nu, nu sunt 40 de deputați, spune președinta. Astfel, amendamentul oral va fi supus la vot pentru, împotrivă, Vot prin apel nominal. Da, da, da, spune președinta. Îmi cer scuze, spune președinta. Nu sunt 40 de membri, repetă președinta, așadar supunem la vot amendamentul. Pentru. Mi se sugerează că este vot prin apel nominal, deci s-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. 67 s-a deschis votul. La votazione è chiusa. Se închide votul. Se adoptă. 71 Arlachi. Amendament la ora la treia parte. Aveți cuvântul. Să se schimbe cel, acest uh, text existent cu și pentru a se asigura că avioanele de vânătoare, forțele speciale și miliția locală împotriva liderilor talibani sunt folosite în conformitate cu ordinele generalilor pentru a se asigura zero toleranță în ceea ce privește pierderea de vieți omenești în rândul civililor. Aveți obiecții? Votăm atunci 71 patru părți Vot prin apel nominal. La prima parte se deschide votul, se închide votul. Se adoptă. Partea a doua se deschide votul. Se închide. Se adoptă. Partea a treia se deschide. Se închide votul. Se adoptă. Partea a patra se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. ALDE sugerează ca partea 4 a 71 să, deschidă, să devină 71A. Aveți obiecții? Nu, atunci votăm prin apel nominal. Cine este pentru? Se închide votul, se deschide votul. Se deschide votul, se închide votul, mă scuzați. Se adoptă. Vot prin apel nominal, se deschide votul pentru următorul alineat 73. Se adoptă. 81. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 88. Vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 89. Vot pe părți. Vot prin apel nominal pentru partea întâi. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Partea a doua. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 93, vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Adoptat. Considentul G, vot pe părți, vot prin apel nominal pentru partea întâi, se deschide votul, se închide votul, se adoptă. Partea a doua. Se deschide votul. Se închide votul. Adoptat. Considerentul M. Cine este pentru, împotrivă, abținere se adoptă. Rezoluția acum se supune la vot. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Felicitări raportorului. Următorul punct, rezoluția Comisiei privind un sistem permanent de, de gestionare a crizei și menținerea stabilității la nivelul Europei. Amendamentul 3, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă.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 Punct de procedură. Sanchez. A, nu, se pare că nu. Ca coautor al amendamentului 9, aș dori ca să spun că acolo unde se spune MEE, ar trebui să fie MEEFME. Mulțumesc cine este pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 1 se retrage. 9 vot pe părți. Vot prin apel nominal pentru prima parte. Este un vot obișnuit. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, însă avem vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Sir Hughes sugerează un amendament oral pentru 12. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori ca acest amendament să fie depus în partea socialiștilor și democraților PPE-ului, liberalilor și verzilor. Se solicite Consiliului European să ofere semnale politice necesare în ceea ce privește o investigație a Comisiei cu privire la euroobligațiunile, specificându-se condițiile în care un astfel de sistem ar aduce beneficii tuturor statelor membre participante și zonei Europe de întregul său. Mulțumesc. Aveți obiecții? Bun. 12 pus la vot. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 2, vot pe părți, vot pe apel nominal pentru partea 1, se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. A doua parte. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19. Vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 20. Vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Adoptat. C. Vot pe părți. Vot prin apel nominal pentru partea întâi. Mă scuzați, spune vorbitorul, vot, vot simplu pentru prima parte, se adoptă a doua parte, vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. G. Vot pe părți, prima parte. Pentru împotriva abțineri. Se adoptă partea a doua pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Vreți să verificăm a doua parte? Electronic se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Votăm acum moțiunea de rezoluție. Vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Felicitări. 6 moțiuni pentru rezoluție. Situația din coasta de Fildeș. Nu sunt amendamente. Votăm, deci, rezoluția comună. Cine se pentru împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la patru moțiuni de rezoluție privind bunăstarea găinilor ouătoare. Avem șase grupuri politice care au înaintat o moțiune de rezoluție. Amendamentul 1 a fost retras. Dar o să punem la vot. Amendamentul 5, îmi cer scuze, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Votăm alinatul 1, vot pe părți pentru partea 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă a doua parte, se adoptă. Să verificăm electronic, bun. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 2. Vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 8. Vot pe părți. Pentru. Prima parte. Împotrivă. Abțineri se adoptă partea a doua pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Bun. Aliatul 9 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri. Nu se știe exact, haideți să verificăm. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 4 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Vă rog să ridicați bine mâinile. Dacă doriți, verificăm electronic. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 14. Vot pe părți. Cine este pentru împotriva? Abțineri. Haideți să verificăm electronic. Nu ridicați bine mâna. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. F. Cine este pentru împotriva? Abțineri. Se adoptă. Votăm acum uh, rezoluția prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă și felicitări. Tutti passiamo ora alle dichiarazioni. Și Crăciun fericit tuturor. Acum urmează explicațiile de vot. Buongiorno.